Parlamentul European va adopta acest document, aștept însă ca el să fie adoptat și de către Consiliu. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumim la rândul nostru, domnule raportor, dezbaterea s-a încheiat. Mâine, la ora 12, vom vota acest raport. Acesta fiind spuse, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre întrebarea cu solicitare de răspuns oral uh, adresată Comisiei cu privire la uh, acceptarea aderării a opt țări terțe la Convenția de la Haga din 1980 asupra uh, aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii. Doamna Regner are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimată doamnă comisar. Vorbesc acum în numele Comisiei Jurii. Convenția de la Haga din 25 uh, octombrie 1980 este un document extraordinar de important. El face posibilă returnarea copiilor în locul din care au dispărut. Comisia tratează într-o manieră oportună aderarea celor două state, nou, opt state, prin care se numără Marocul, Armenia, Singapore, etc., etc. Uh, Comisia consideră că competența exclusivă îi revine Comisiei Europene. De asemenea, Curtea Europeană de Justiție a decis faptul că Uniunea Europeană este exclusiv competentă asupra acestor uh, probleme cu regulamentul Bruxelles 2A am decis în materie de drept uh, de familie dreptul familiei, competența uh, exclusivă a Uniunii Europene. Iată, și uh, acest domeniu intră în competența Uniunii Europene. Rămâne uh, Acum, întrebarea pe care, o putem, uh, pe care nu putem să nu o adresăm Consiliului în ceea ce privește Convenția de la Haga. Noi considerăm că blocada instituită în Consiliu acum ar trebui să fie ridicată. De asemenea, Parlamentul European ar trebui să fie permanent consultat asupra acestor probleme. Cine, dacă nu Parlamentul European, se ocupă de nevoile cetățenilor uh, europeni? Prin urmare, nu consider, nu înțeleg de ce Parlamentul European nu este consultat. De asemenea, din Comisia Jurii este de părere că aceste opt state merită să adere la Convenția de la Haga. Nu înțelegem de ce Consiliul poate acum bloca această Uh, aderare a celor 8 state, o aderare care este deosebit de importantă și uh, importanța acestei aderări uh, ne este arătat de diferite incidente, incidente care implică răpirea unor copii. Există un astfel de exemplu în Austria un, uh, un incident care a avut loc de curând. Oliver, în momentul de față, se află în Danemarca la tatăl său. Mama din Austria, însă, uh, Uh, este deosebit de um, supărată și, bineînțeles, speriată pentru că uh, copilul nu poate intra în Austria, nu poate fi adus înapoi în, în uh, Austria din pricina regulilor neclare. În această situație, Convenția de la Hanga nu poate fi aplicată. De ce? Pentru că autoritățile nu consideră că copilul ar fi fost răpit de către tată. Același lucru s-ar, se înțelege și din aplicarea regulamentului Bruxelles 2, lucru care uh, ne, uh, ne face să ne, să ne temem de modul în care, iată, aceste regulamente neclare uh, pot contribui la drame familiale. În cazul în care Convenția de la Haga s-ar aplica într-adevăr, iată, cazuri precum cel al lui Oliver nu ar mai avea loc. Vă mulțumim! Acum îi dăm cuvântul doamnei comisar. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumim Parlamentului pentru că a ridicat această problemă foarte importantă. Știm că există consecințe pe termen lung în aceste cazuri de răpire asupra copiilor și o activitate de preîntâmpinare a acestor situații ar trebui să joace un rol central în uh, o politică europeană de promovare a drepturilor copiilor și în cazurile internaționale uh, regulile multilaterale sunt foarte importante pentru a asigura protecția copiilor. Din 2007 și până acum Uniunea Europeană este membru pe drepturi de pline a Convenția de la Haga și în acest context Uniunea susține Convenția, Convenția de 1980 în legătură cu aspectele civile adopției internaționale a copilor și încurajează statele membre să adere la ea. Știți că astăzi sunt 87 de părți semnatare ale Convenției de la Haga, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene. Convenția uh, stabilește un sistem de cooperare între uh, păr- părțile semnătare pentru a restaura status quo ante dinainte de uh, producerea răpirii copilului, dar pentru ca acest sistem să fie operațional e nevoie de o declarație de acceptare explicită și de aceea Comisia a prezentat anul trecut un pachet de propuneri pentru ca UE să poată accepta aderarea opt noi părți semnatare la Convenție, inclusiv țări cum ar fi Rusia și Marocul. Adoptarea acestor propuneri ar asigura că toate statele membre ar avea posibilitatea să utilizeze acest mecanism cu toate părțile semnatare ale Convenției pentru cazuri concrete de răpiri de copii, ceea ce ar fi în interesul tocmai al copiilor și de asemenea ar fi și în conformitate cu uh, principiul unității în reprezentarea externă a Uniunii Europene. Regret nespus că acest pachet este blocat la nivelul Consiliului și este blocat de mai bine de un an de zile. Asta în practică înseamnă, de exemplu, că uh, aderarea Singaporelui a fost acceptată de către 10 state membre, a Marocului de 14, a Seychelles de 18 state membre. Asta înseamnă că după ce am promovat timp de ani și ani de zile aderarea Rusiei și după ce în fine am convins Rusia să semneze convenția, Uniunea Europeană ă, ca organism și instituție nu este gata să accepte aderarea Rusiei și sigur că autoritățile ă, din Rusia ă, se plâng în legătură cu poziția noastră în întâlnirile noastre la nivel înalt și regret într-adevăr că în ciuda declarațiilor de intenție, statele membre până acum nu au dat dovadă de voința politică necesară și pentru a elimina situația actuală care este foarte fragmentată în acest domeniu al uh, răpirii internaționale de copii. Și mi-e teamă că ne vom adresa Curții de Justiție să se pronunțe în legătură cu această dispută instituțională, uh, dispută de competențe care, iată, are consecințe foarte, extrem de nedorite. Și aș dori să mulțumesc uh, raportarea doamna Lichtenberger pentru că a susținut propunerea Comisiei și uh, să mulțumesc și Comisiei pentru Afaceri Juridice, pentru că a fost foarte activă pe această temă, că suntem de acord că e nevoie urgentă să protejăm copiii, să împiedicăm răpirile de copii și să ușurăm situația familiilor care au de suferit din cauza nesiguranței juridice și să avem o procedură unică la nivel european. Dar, repet, că regret foarte mult că ne luptăm pe proceduri în loc să ne luptăm ca să apărăm copiii. Vă mulțumim, doamnă vicepreședinte. Urmează acum doamna Angelili. Grazie, signor Presidente, voglio ringrazia... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc uh, doamnei raportare și doamnei vicepreședinte Reding, plecând de la faptul că în ultimii ani a crescut posibilitatea de circulație a persoanelor astfel încât uh, se înregistrează mai mult și mai multe căsătorii, cupluri internaționale, dar și divorțuri sunt aproape 300 de mii de cupluri de naționalitate diferite care se căsătoresc în fiecare an în Europa. Circa jumătate din aceste uh, căsătorii se finalizează cu divorț sau separare și dacă ruptura între soți este controversată sau chiar dramatică, adesea cine suferă consecințele negative? Păi tocmai minorii. Din păcate, a căror custodie este uh, obiectul luptei între nu doar părinți, ci între două state diferite sau două sisteme de drept diferite. Tocmai de aceea e important, printre altele, să aplicăm această convenție de la Haga, semnată de 87 de state uh, și de către toate statele membre ale Uniunii Europene, care constituie unul din acordurile cele mai importante, uh, acorduri multilaterale pentru protecția minorilor, care fixează reguli de bază și stabilește criterii clare, mai ales atunci când minorul riscă o răpire sau nu uh, po- poate să se reîntoarcă în țara de rezidență. E vorba de reguli care să protejeze fiii minori de aceste litigi între soți în care acești copii riscă să devină victime în adevăratul sens al cuvântului. Și cred că e foarte grav, bagar odios, faptul că procedura referitoare la aderarea 8 țări la Convenția de la Haga este blocată de către Consiliu. Doar în ultimele săptămâni, ca să vă dau un exemplu, au existat noi cazuri de răpiri internaționale de minori care uh, au ca actor Rusia, care e unul din țările care fac obiectul declarației de acceptare. Aderarea Rusiei este așteptată de ani de zile atât de Uniunea Europeană cât și de statele membre. Eu consider că familia e o valoare de bază a societății statelor membre ale Uniunii Europene și trebuie să fie ajutată și apărată de către instituțiile europene, inclusiv și mai ales în momentul în care ea se află în criză cu scopul prioritar de a proteja interesul minorilor. Deci, a bloca o procedură care ar trebui din potrivă să fie rapid uh, rezolvată, nu doar că nu ne permite să adoptăm o măsură care să ajute Uniunea Europeană, ci tocmai se luptă împotriva protecției intereselor minorilor. În concluzie, și în calitate de mediator al Parlamentului European pentru cazurile de răpiri internaționale, eu știu că există o serie întreagă de situații născute tocmai din incertitudinea dreptului aplicabil în conflictele de jurisdicție și de uh, insuficienta cunoaștere a drepturilor și datoriilor uh, cuplurilor uh, multinaționale, sau mă rog, binaționale. Mulțumesc! Aus mir nicht bekannt. Vă mulțumesc! Din motive pe care nu le cunosc, vorbitorul uh, care urma să ia cuvântul în numele liberalilor, nu este prezentă în sală. Dați-mi voie să dau cuvântul doamnei Lichtenberg. Vă mulțumesc, domnule președinte. Politica Consiliului este condamnabilă din punctul meu de vedere. Răpirea copiilor în sine este o experiență traumatizantă nu doar pentru copii, ci și pentru părinții implicați. Mai mult ca sigur, suntem cu toții de acord asupra faptului că trebuie măcar să îmbunătățim condițiile juridice care să permită returnarea copilului în spațiul pe care îl cunoaște la uh, reședința sa obișnuită. Convenția de la Haga este un astfel de mecanism care protejează uh, Uh, și apără drepturile copiilor în asemenea cazuri. Comisia de la, uh, de la Haga le oferă ajutor copiilor care fac obiectul unor răpiri. Acum avem doi parteneri pe lista de așteptare, și anume Rusia și Marocul, Doi parteneri în care uh, apar veșnic incidente și dificultăți în ceea ce privește atingerea unui acorduri. Ei bine, această problemă ar putea fi eliminată chiar și mâine, în cazul în care Consiliul, și dați-mi voie să spun lucrurilor pe nume, în cazul în care Consiliul așadar nu ar duce o politică dezastroasă lipsită de sens. Consiliul nu-și dorește ca Parlamentul European să fie implicat în acest domeniu. Consiliul nu ajunge la un consens asupra mai multor aspecte și, prin urmare, negocieri îndelungate, în special cu Rusia, rămân nefructificate și noi nu putem oferi ajutorul pe care l-am putea oferi în cazul în care aceste state ar deveni parte semnatară a Convenției de la Haga. Ar fi interesant să știm câți copii, câți parteneri implicați, soți implicați au fost afectați de această politică de tergiversare a Consiliului. Cer Consiliului să găsească un alt domeniu pe care să-l blocheze. Aici vorbim despre copii, despre destine, prin urmare ar fi cazul să continuăm procedurile așa cum sunt ele scrise, iar Parlamentul European trebuie să fie implicat. Vă mulțumim. Urmează doamna Anderson. Mulțumesc. Imaginile din Gaza ne amintesc că copiii sunt cei mai vulnerabili atunci când nu sunt protejați de convenții internaționale. Copiii trebuie să aibă un um, loc mult mai central în legislația noastră. Sunt adesea lăsați baltă de autoritățile publice. Guvernele și Uniunea Europeană promovează o politică care duce la cazuri nenumărate de neglijare a copiilor, după cum a reieșit de la conferința privind sărăcia copiilor de la Belfast de vinerea trecută. În data de 10 noiembrie s-a votat schimbarea Constituției tocmai pentru a proteja drepturile copiilor, însă guvernul de la Dublin trebuie să aloce și resursele necesare pentru susținerea copiilor și a familiilor. În orice caz este un pas înainte. Faptul că acum se călătorește internațional atât de ușor și că se creează relații internaționale atât de ușor a uh, făcut să crească și numărul răpirilor de copii internaționale. De aceea, Convenția de la Haga pe această temă este o parte foarte importantă din arhitectura internațională pentru protecția copiilor. Pentru că permite ca copiii răpiți să ă, se întoarcă cât mai repede în țara lor de origine. Totuși există teme cu privire la ritmul rezoluției. S-ar putea să dureze ani să se rezolve unele cazuri și unele nu sunt rezolvate niciodată. Faptul că Consiliul blochează aderarea statelor terțe este un scandal. Situația trebuie să fie inversată, pentru că copiii sunt expuși la riscuri în mod inutil și nu se împiedică abuzul.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 preocupantă. Noi vorbim de o măsură pozitivă pe care dorim să o adoptăm, dar iată că există o dispută interinstituțională care nu ne permite să o facem. Este un scandal. Discuția de astăzi reprezintă, de fapt, o solicitare la adresa Consiliului European să înceapă să se comporte serios în legătură cu această problemă, să ia în serios situația dificilă a foarte multor părinți și copii. Dacă aș fi un partizan al uh, teoriei conspirației, aș spune că uh, Consiliul intenționat uh, blochează soluționarea problemei pentru că dorește să se opună Parlamentului European. Iată, se pare că sunt în joc tot felul de ambiții. Serviciul juridic al Parlamentului s-a pronunțat foarte clar pe această chestiune, spunând că Uniunea Europeană are competențe exclusive în cazuri de răpiri internaționale de copii. Asta înseamnă că Consiliul și Parlamentul European ar trebui să adopte în consecință o hotărâre. Și știm foarte bine ce dificil e să uh, convingem țări terțe să adere la Convenția de la Haga. Deci nu e deloc ușor și nu este niciun proces uh, rapid. Așadar, voința lor de a adera este foarte importantă, de aceea fac apel la toți cei care ar putea uh, să aibă vreo influență aici. Haideți să nu blocăm adoptarea unor soluții atât de importante și să lăsăm pe cei care doresc să adere la această convenție atât de importantă să o facă. Să aibă dreptul să adere la o convenție care, până la urmă, aduce mai multă ordine juridică într-o chestiune atât de complexă a răpirilor internaționale de copii. Eu consider, sincer, că vom putea ajunge la un acord foarte curând, pentru că dacă nu, pur și simplu ne acoperim de ridicol și nu e foarte de dorit, nu? De aceea Parlamentul face apel uh, către Consiliu să înceapă să colaboreze ca să avem o soluție pozitivă. Mulțumesc și acum ajungem la procedura cash de ai. Uh, doi colegi mi-au cerut cu, cuvântul, în primul rând, da, Băsescu

Reading. Vorbesc, vreau să vă vorbesc despre Oliver Reinhardt, un tânăr austriac care a fost răpit și dus în uh, Danemarca. Răpirea copiilor, indiferent că vorbim despre situații din interiorul Uniunii Europene sau din afara Uniunii Europene, sunt abominabile. Și iată, în condițiile în care nu facem absolut nimic pentru a le îmbunătăți situația, uh, trebuie să ne acceptăm vinovăția legată de tararea viitorului acestor copii. Deci e important să luăm decizii, decizii care să funcționeze la nivel internațional și dacă e să avem decizii internaționale, atunci cum putem să le luăm atâta timp cât nu ajungem la un consens la nivel european. Vă mulțumesc. Dăm cuvântul acum doamnei vicepreședinte pentru a încheia dezbaterea. Uh, uh, mulțumesc, uh, domnule președinte. Iată, Parlamentul se ridică la așteptările mele și s-a exprimat foarte clar. Și Până la urmă puteți alege orice exemplu de luptă între instituții, dar nu pe spezele copiilor. Chiar dacă e vorba de o singură viață de copil eh, care este periclitată din cauza acestei certe interinstituționale, deja e prea mult. E vorba de viețile copilor aici. Și noi trebuie să încetăm să mai jucăm jocuri politice. Ăsta este mesajul pe care îl transmit eu statelor membre și eu sper că îi vor și da ascultare și vor asculta și mesajul Parlamentului European și vă mulțumesc că mă ajutați în această luptă. Herzlichen Dank. Die Aussprache. Vă mulțumesc. Acestea fiind uh, spuse, dezbaterea noastră s-a încheiat. Votarea va avea loc mâine la ora 12. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre